aceste momente extrem de dificile. mulțumesc. And thank you for your words. Um, colleagues, the minutes and the... Vă mulțumim, dragi colegi. Procesul verbal ai a sesiunii din 29 uh, vă stă la dispoziție. Există observații asupra acestui proces verbal? Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președinte, când președintele deputaților SND, în calitate de președinte al SND în Parlamentul European, doresc să spun și cred că o fac în numele întregul, uh, întregului Parlament că îl plângem pe Helmut Schmidt, fostul uh, cancelar al um, Republicii Federale Germane. Am pierdut un mare om de stat, un mare social-democrat și un mare european. Aș dori să rog președinția să omagiem personalitatea sa în următorul plen de la Strasburg, astfel încât să se poată face pregătirile necesare. Vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin. And thank you for your words. Um, colleagues in... Vă mulțumesc. Dragi colegi, în ceea ce privește adoptarea procesului verbal uh, din, a reuniunii 29 octombrie, nu au existat obiecții, deci le considerăm adoptate. Domnule Farhofstadt, aveți cuvântul. Mr. President, I have a... Doamna președintă, un punct procedural, dacă îmi permiteți, ieri. Am auzit pe primul ministru britanic în discursul său de la Chatham House și a trimis și o scrisoare domnului Tusk și e limpede că schimbările pe care le solicită domnul Cameron sunt foarte importante. În Uniune însă avem și alte probleme care necesită rezolvare și, așa cum știți, am solicitat în Parlamentul European prezența domnului Cameron, l-am invitat, practic, să vină și să ne explice solicitările sale în fața Parlamentului European, Casa Democrației Europene. Solicitarea mea către dumneavoastră este să îl întrebați pe președintele nostru care este statutul invitației transmise domnului Cameron de a se prezenta în fața noastră. Vă mulțumesc! Thank you. And indeed... Mulțumesc, spune președinta. Într-adevăr, vom solicita informații din partea președintelui Parlamentului European Știm că invitația a fost trimisă, așa încât vom uh, cere informațiile cele mai actuale. Mulțumesc. Un alt punct procedural din partea domnului de Graf. Mevrouw de voorzitter, een uh, punt ook voor het begin van de vergadering. Vandaag is... Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem astăzi pe 11 noiembrie. Comemorăm sfârșitul primului război mondial această catastrofă abominabilă din istoria noastră, în care în multe state europene președinta îl întrerupe pe vorbitor. Se pare că nu funcționează interpretarea în germană. Note in please, we will we'll se va repara, nicio problemă, numai puțin. Gata, acum funcționează. Vă rog să continuați în limba dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi suntem pe 11 noiembrie, comemorăm sfârșitul primului război mondial. Acest uh, eveniment foarte grav din istoria noastră au murit milioane de oameni. În multe țări din Uniunea Europeană se comemorează astăzi, sfârșitul primului război mondial, este, o, este sărbătoare națională pentru a comemora victimele. De aceea, o serie dintre colegi nu sunt prezenți în plenară pentru că participă la comemore foarte importante. Regret că are loc ședința plenară astăzi, ar fi putut să fie programată în altă zi și, doamnă președinte, vă invit să păstrăm un moment de reculegere în memoria morților din primul război mondial. Thank you for bringing this to our... Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, atras atenția asupra acestui aspect. Cred că um, gândurile noastre bune uh, se vor exprima și prin faptul că v-am ascultat cu permisiunea dumneavoastră, voi continua cu anunțurile și vă voi aduce la cunoștință următoarele lucruri. Are loc, uh, a început, uh, a început uh, prezentarea filmelor nominalizate la premiul Lux, și anume Mediteranea, Mustang și Uroc. Le puteți vedea în spațiul Yehudi Menuhin până în 20 noiembrie sau prin sistem uh, VOD sau solicitând un DVD. Există subtitrare în toate limbile oficiale. Puteți, uh, deputații europeni pot vota până în 23 noiembrie. Astăzi este o zi specială pentru că pentru prima dată unul dintre filmele uh, nominalizate, Mediteranea, este prezentat în mod simultan în 8 orașe din Uniunea Europeană, iar regizorul Ionas Carpiniano este prezent la Bruxelles. I do beg your pardon, Madam Costa. I, I didn't see you there. Thank you. You have the floor. Doamnă Costa, îmi pare rău, nu vă văzusem. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă mulțumesc um, că ați adus, amintit acest eveniment foarte important și anume posibilitatea oferită eurodeputaților și spun um, acest lucru colegilor noi care poate nu cunoșteau această inițiativă care se află la opta ediție, că pot vota pentru unul dintre aceste filme, uh, unul dintre aceste filme de autor, um, filme a unor cineaști tineri, va primi premiul Lux. Sunt filme foarte frumoase, deja au participat la anumite festivaluri, la Caldovivali, la Veneția și în aceste zile Lux Day sunt prezentate și în orașele dumneavoastră. Deci e important să valorizăm acest uh, uh premiu Lux. Sunt uh, opere foarte mature pe subiecte foarte importante pentru Europa și la Strasburg, acest premiu va fi decedat în ședință solemnă de președintele Schulz, câștigătorului uh, ales de noi. Deci, vă invit să acordăm atenție acestor tineri cineaști și să amintim și faptul că premiul Lux reprezintă faptul că se subtitrează cele trei filme în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene pentru a le favoriza difuzarea în Uniunea Europeană și în afara ei. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Costa, pentru această informație suplimentară. Trecem acum la un anunț referitor la demisia domnului Paulo, Pablo Iglesias și Fernando Mauro Barandiaran. Parlamentul ia notă de aceste demisii și uh, va informa